Ja. liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Dragi colegi, stimate domnule comisar desemnat, stimatele, stimate domnule Wojciechowski, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă urez bun venit, domnule Wojciechowski, în numele tuturor membrilor Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, bun venit! Prezența dumneavoastră este cu siguranță um, un punct culminant în activitatea Comisiei noastre și cu siguranță nu vă așteptați în teritoriu necunoscut. Ați fost timp de 12 ani membru al, acestui, al acestei comisii și în această perioadă ați deținut și vicepreședinția acestei comisii înainte de a părăsi Parlamentul pentru a face parte din uh, Curtea Europeană de Conturi. Um, înainte de a vă concentra pe chestiuni europene, ați deținut um, funcții în domeniul uh, justiției și juridic, um, până la uh, judecător la curtea la cel mai înalt nivel. Ați jucat un rol politic important ca președinte al Parlamentului din Polonia ca secretar de stat în cabinetul pentru afaceri legislative. Aș dori să vă amintesc că Parlamentul, în conformitate cu orientările prevăzute din regulamentul de procedură referitor la um, aprobarea um, comisarilor desemnați, Uh, îi judecăm deci pe acești uh, comisari desemnați uh, pe baza independenței, competenței, um, vom analiza și cunoștințele cu privire la portofoliu, dar și capacitățile domnului Wojciechowski de comunicare. Vă amintesc că comisarul desemnat Wojciechowski a primit înainte de această audiere o serie de întrebări în scris la care ne-a răspuns, tot în scris. Aceste răspunsuri scrise au fost transmise tuturor membrilor în toate limbile. La final, aș dori să vă amintesc de faptul că domnul uh, comisar Wojciechowski, înainte de această audiere, Ba nu, mă scuzați, se corectează președintele. La final doresc să vă amintesc că um, Comisia de uh, Afaceri Juridice nu a ridicat obiecții față de um, ținerea acestei audieri. Înainte de a începe cu dezbaterea, aș dori să vă atrag, să vă amintesc câteva elemente uh, cheie de, în ceea ce privește structura dezbaterii. Domnul uh, comisar desemnat este invitat să țină o intervenție de introducere nu mai, mai lungă de 15 minute. La finalul uh, reuniunii, de asemenea, va avea la dispoziție 5 minute pentru concluzii. Vă mulțumim uh, anticipat, domnule Wojciechowski, pentru respectarea acestui timp de intervenție. După introducerea uh, domnului Wojciechowski, vom avea timp pentru 25 de întrebări din partea deputaților. Dezbaterea va avea loc în sloturi de 5 minute fiecare. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspunsul domnului Wojciechowski. În cazul unor întrebări suplimentare, întrebarea cât și răspunsul nu ar trebui să depășească fiecare un minut. Stimați colegi, vă mulțumesc anticipat pentru respectarea acestui uh, tip de program. Prima rundă va fi cu șapte întrebări și uh, va fi o rundă a coordonatorilor grupurilor politice. A doua rundă va fi de 18 întrebări și uh, întrebările au fost distribuite între grupuri inclusiv uh, un reprezentant al membrilor neafiliați. Interpretarea este disponibilă în 23 de uh, limbi. Deci toți uh, vorbitorii vor putea să-și folosească limba maternă. Sunteți rugați să țineți cont de faptul că ceea ce veți spune va fi și interpretat și deci sunteți rugați uh, să nu citi, vorbiți, respectiv citiți mult prea repede. Bun, în regulă. Cu aceasta putem începe cu activitatea noastră de astăzi. Domnule Voicecovski, aveți acum posibilitatea să țineți o uh, intervenție introductivă de 15 minute. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine, dar și o provocare să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. După cum spunea domnul președinte, am făcut parte din Parlamentul European timp de 12 ani, am fost uh, în Comisia pentru Agricultură, vicepreședinte um, în această comisie, am cooperat cu mulți dintre dumneavoastră în ultimii Ultimii trei ani am petrecut la Curtea de Conturi Europeană uh, și am fost responsabil de domeniul agriculturii. Anul trecut am venit în fața dumneavoastră și am pregătat raportul curții privind uh, sistemul pentru tinerii uh, fermieri. Am, av- am prezentat rapoarte în ceea ce privește securitatea alimentară candidatura mea pentru uh, din ultima dată un raport uh, de care am fost responsabil a fost prezentat de un coleg de-al meu din cauza uh, candidaturii mele la postul de comisar. Era vorba de rezistența anti, la antimicrobieni. Doamnelor și domnilor, în timpul prezentării raportului meu în această comisie referitor la uh, tinerii fermieri și sistemele pentru tinerii fermieri, am prezentat unele informații care i-au șocat pe uh, unii dintre noastre, și anume faptul că într-un singur deceniu, din 2005 până în 2015, am pierdut 4 milioane de ferme în Uniunea Europeană numărul de ferme era de 15 milio milioane de, de 15 milioane și după acest deceniu 11, mai puțin de 11 milioane de ferme. Dacă menținem ritmul de 4 milioane pe deceniu, asta înseamnă 400 de mii aproximativ pe an, cam 1000 de ferme pe zi pierdem. Dezbaterea noastră este planificată să aibă loc 3 o, timp de 3 ore. Asta înseamnă că în timpul acestei dezbateri, mai mult de 100 de fermieri europeni își vor pierde locul de muncă, ferma și pentru mulți dintre ei va fi o situație foarte tragică, foarte dramatică. Pentru că nu este atât de ușor ca astăzi să fii fermier și mâine să faci altceva, să conduci un taxi sau ce știu eu de multe ori este o situație dramatică pentru fermierii europeni. Știm că în Franța, de exemplu, există problema uh, sinuciderilor în rândul fermierilor. Uh, este, se, a, a fost publicat de curând un uh, film, O nom de la terre, um, care este tocmai un, un film care se referă la fermieri care și-au care își pierd uh, ferma și veniturile și poate că am început, uh, mi-am început intervenția într-un mod uh, mult prea pesimist, dar promit să devin mai optimist. Însă există această anecdotă, care este diferența între optimist și pesimist. Este, și anume, pesimistul de obicei e mai bine informat. Este foarte important să cunoaștem situația reală în ceea ce privește agricultura în Europa. Unul dintre motivele pentru care am decis să fiu candidat pentru postul de comisar pentru agricultură, unul dintre motivele pentru care am răspuns în mod pozitiv la când mi s-a făcut propunerea, este că avem oportunitatea să creăm o oportunitate, pe, o viziune pe termen lung pentru agricultura europeană. Este una dintre sarcinile mele pe care doamna președinte von der Leyen uh, mi-a um, alocat-o um, în scrisoarea de misiune. Bineînțeles, va fi sarcina mea dacă sunt acceptat de Parlament. Mai exact, deci să creez uh, o viziune pe termen lung pentru agricultură avem o viziune pe termen lung pentru politica climatică, avem pentru politica energetică, dar nu avem o viziune pe termen lung pentru viitorul agriculturii europene. Și e foarte important să avem o astfel de viziune, ă, deoarece fermierii ne întreabă care va fi viitorul meu, care va fi viitorul copiilor mei. E foarte important să putem oferi un răspuns, un răspuns pozitiv spunând că există un viitor pentru agricultura europeană. Pentru a crea o viziune pe termen lung, sau poate mai bine aș dori să adaug uh, încă un lucru. Președinți precum uh, De Gaulle uh, sau um, cancelarul Adenauer sau alți uh, lideri au, au avut astfel de viziune atunci când a fost lansată politica agricolă de comună în 1962. Politica agricolă de politica agricolă comună este o poveste de succes. Datorită ei avem agricultură, avem securitate alimentară. Bineînțeles, există multe um, slăbiciuni, lacune, nevoi de reformă, însă povestea este una de succes. A fost viziunea pe termen lung a politicienilor europeni de la momentul respectiv cea care a creat această politică. Acum avem nevoie de o viziune pe termen lung pentru reforma acestei politici, pentru a asigura un viitor nu numai pentru fermierii europeni, politica agricolă comună nu este numai o problemă a fermierilor, ci este o problemă a întregii societăți. Însă fermierii trebuie protejați pentru a salva um, fermele europene. Însă este o chestiune și la nivel de societate, pentru securitatea de aprovizionare, pentru siguranța alimentară și agricultura este de asemenea foarte importantă pentru planetă. Agricultura este foarte importantă pentru protecția climei și a mediului, pentru protecția biodiversității, dar și pentru bunăstarea animalelor. Un subiect important pentru mine, pentru că în acest parlament am fost președintele intergrupului pentru bunăstarea animalelor. Pentru a crea o viziune pe termen lung în domeniul agricol, e foarte important să înțelegem foarte bine situația actuală. Doamnelor și domnilor, dacă voi fi confirmat, una dintre primele mele acțiuni va fi să, pregă- să pregătesc un raport special privind situația actuală în agricultura europeană. Un raport care să prezinte unde suntem și încotro ne îndreptăm, câte ferme avem, câți fermieri, care este situația generațională. Știm din raportul cu privire la uh, sistemul pentru tinerii fermieri că uh, există o problemă foarte mare cu reînnoirea cu o nouă generație a, uh, în agricultura europeană. Ar trebui să comparăm ce se întâmpla sau unde eram acum 10 ani și unde suntem acum. Mi se pare foarte important să avem o imagine clară a situației actuale acesta trebuie să constituie o bază pentru programarea dezvoltării și evoluției agriculturii europene. Doamnelor și domnilor, un alt lucru foarte important este uh, Pactul Ecologic European, European Green Deal. Sunt convins că agricultura ecologică este uh, viitorul agriculturii europene. Este, avem acum oportunitatea de a propune sprijin pentru fermierii care protejează mediul, care protejează clima, care îmbunătățesc standardele de bunăstare uh, animală programele de dezvoltare uh, rurală. Minim 30% ar trebui să uh, cheltuim pentru mediu și climă. Este o mare oportunitate, mai ales pentru micile uh, ferme familiale din Uniunea Europeană. Dacă voi fi comisar pentru agricultură, pot să vă promit că voi sprijini cu forță orice tip de acțiune care ar uh, fi utilă pentru fermierii mici și mijlocii, mai ales pentru uh, fermele familiale. Doamnelor și domnilor, ideea mea pentru viitor este să fiu deschis la dialog. Dialog cu dumneavoastră, bineînțeles, ca membri ai Parlamentului European, dar și dialog cu fermierii noștri, cu organizațiile de fermieri, cu întreaga societate, cu ONG-urile interesate de agricultură europeană. Acest lucru este important pentru că politicile bune se creează cu, prin intermediul dialogului cu toți partenerii noștri. Doamnelor uh, și domnilor, avem acum o mare oportunitate de a crea o viziune pe termen lung pentru agricultura europeană, de a crea un viitor mai bun pentru, ferm- pentru agricultorii noștri și pentru agricultura europeană, un viitor mai bun pentru mediul nostru și, dacă mă veți confirma în funcție, voi lucra împreună cu dumneavoastră, împreună cu toate părțile interesate, pentru a implementa o astfel de viziune pe termen uh, lung și pentru a lucra uh, pentru viitorul agriculturii europene. Mulțumim, domnule Wojciechowski, pentru această prezentare și pentru faptul că ați respectat timpul de intervenție. Uitasem ceva mai devreme, aș dori să vă informez că dezbaterea este transmisă live pe site-ul Parlamentului European și, de asemenea, veți putea regăsi pe site-ul Parlamentului o înregistrare a acestei uh, audieri. Începem imediat cu discuția. Îi dau cuvântul în primul rând uh, colegului Dorfman. Vă rog. Danke, geschätzter Herr Mulțumesc. Stimate domnule comisar desemnat, în următoarele luni ați spus-o, veți uh, acompania sau continua reforma PAC. În momentul de față, încă faceți parte din Curtea de Conturi și mă uit uh, ce a scris, ce a considerat Curtea de Conturi în urmă cu un an referitor la uh, propunerile Comisiei. Și mă uit și la ceea ce ne-ați spus aici și la ce ne-ați trimis în scris și am senzația că fie v-ați răzgândit complet uh, într-un an, fie că nu ați fost de acord cu raportul Curții de Conturi acum un an, pentru că acesta a fost foarte critic față de propunerile de reformă ale Comisiei. Vă dau dreptate, ați, atât în scris cât și aici ați spus-o că susțineți uh, și că trebuie să apărăm modelul um, agriculturii familiale. Când ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani în Europa, mă gândesc la investiții din partea unor investitori din afara Uniunii Europene. Aș vrea să vă întreb cum vreți să abordați asta, pentru că nu are nimic de a face cu agricultura la nivel familial. Și apoi există în continuare state în care există modelul istoric uh, din primul uh, pilon, unde se pot sau nu um, uh, cere aceste plăți directe. Și nici asta nu prea are de a face cu agricultura familială. Cum vreți să abordați acest lucru? Domnul Wojciechowski. We have on the table the, the, the proposal. Mulțumesc. Avem uh, pe masă propunerea My colleague, Mr. Uh, din partea colegului uh, meu, comisarul Hogan. Aceasta este situația critică în, politica agricolă comună. Domnul Cioloș, în calitate de comisar, a implementat politicile pregătite de uh, predecesoarea sa, doamna fischer böll Domnul Hogan a implementat uh, politicile uh, domnului uh, Cioloș. Dacă aș uh, deveni comisar, aș implementa propunerile pentru PAC pe baza propunerii domnului Hogan. Însă, avem oportunitatea de a schimba această propunere. Eu, bineînțeles, repre- acum reprezint Comisia Europeană și ei reprezintă propunerea Comisiei. Însă sunt deschis față de uh, a discuta și a de îmbunătăți această propunere. Propunerea Comisiei este o propunere inițială. Și poate că din răspunsul meu scris nu a reieșit clar, dar aș vrea să spun acum foarte clar că sunt deschis pentru a discuta acest dosar, să discutăm uh, propunerile și amendamentele dumneavoastră pentru îmbunătățirea propunerii comisiei. Propunerea comisiei nu e Biblia putem discuta despre cum putem îmbunătăți această propunere. Și în ceea ce privește raportul Curții de Conturi, um, știu, am participat, nu am fost raportor principal la acest raport, dar am participat la redactarea sa. Cunosc. Președintele roagă pe domnul Wojciechowski să respecte timpul de intervenție. Um, Curtea de Conturi a spus că politica agricolă comună trebuie să fie mai ecologică și eu cred că așa va și fi. Mulțumesc. Domnule Dorfman, aveți o întrebare suplimentară? Încă o întrebare concretă în ceea ce privește uh, plățile istorice. Sunteți de acord că ar trebui să renunțăm la acest tip de plăți, ar trebui să găsim un nou model de distribuire a plăților în primul pilon? Și nu credeți că este o problemă și în teritoriile dezavantajate, de exemplu cele montane, pentru că acestea sunt dezavantajate când sunt distribuiți banii și practic se bucură, de, se, nu, um, au de suferit de pe urma unei dubl, unui dublu dezavantaj. Domnule Wojciechowski. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Dorfman, că aceasta este întrebarea pe, despre care trebuie să discutăm. Și sunt convins că lucrurile pot fi îmbunătățite. Este o problemă a fermierilor din zonele cele mai puțin favorizate, cum ar fi zonele de munte, și trebuie să ne ocupăm de agricultura de peste tot din Europa fermierii nu se confruntă cu aceleași uh, situații peste tot și trebuie să ținem cont de asta, bineînțeles. Mulțumim. Urmează acum domnul Paolo de Castro. Un minut. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar desemnat, avem de a face cu adevărată urgență globală care se manifestă prin catastrofe naturale și climatice din ce în ce mai frecvente în uh, zonele rurale și care îi afectează pe toți cetățenii noștri. Pentru a face față acestei amenințări avem nevoie de abordare comună și bine coordonată. Însă, propunerea legislativă de reformă a PAC-ului, care este în discuție în momentul de față, deleagă statelor membre toate responsabilitățile pentru planificarea unei strategii de luptă împotriva acestei provocări majore. Eventuala adoptare a 27 de planuri stat strategice naționale care nu se bazează pe un meniu de măsuri definit la nivelul Uniunii Europene și care depășesc strict regiunile, ar distruge, ar face rău cele mai importante politici europene pentru gestionarea solurilor și pentru ajungerea la un echilibru între sănătate, protecția consumatorilor și mediu. Considerați, domnule comisar nesemnat, că această renaționalizare a intervențiilor europene în zonele rurale poate fi la înălțimea ambiției europene pentru o agricultură mai competitivă și mai durabilă, capabilă să ia parte la tranziția ecologică și să aducă o contribuție semnificativă la acest nou Green Deal, la acest nou pact ecologic despre care, pe care l-ați menționat și dumneavoastră? Vă rog, domnule Wojciechowski. Sper că da. Bineînțeles, sunt discuții în legătură cu um, partea de decizii de luat la nivel european când vine vorba de agricultură și partea de decizii de luat la nivel național. Știu că lucrurile au fost discutate mult în această comisie. S-a spus deseori că politica agricolă comună trebuie să fie mai flexibilă, pentru că situațiile din diferitele state membre sunt atât de diferite. Diferite tipuri de ferme. În unele state membre, fermele sunt foarte mari, în altele sunt foarte mici și situația um, generațiilor care lucrează la ferme de asemenea este foarte diferită de la un stat membru la altul. De aceea e nevoie de flexibilitate. Această renaționalizare mm, nu cred că este de dorit pentru că avem obiective comune, intervenții comune și indicatori comuni domnul uh, De Castro și toți membrii Parlamentului European, domnule De Castro și stimați membrii Parlamentului European, sunt deschis uh, să discutăm dacă sunt dubii în legătură cu eficacitatea sistemelor de controlă și uh, cei care se ocupă de audit au avut dubii în legătură cu această abordare bazată pe performanță. Poate nu va fi suficientă pentru a permite controle eficace. Eu pot să vă promit un lucru. Un pas foarte important este aprobarea planurilor strategice naționale. Eu voi face tot ce va sta în putere pentru ca politica agricolă comună să fie mai ecologică, să contribuie mm, mai pozitiv la uh, lupta în favoarea climei. Dar, bineînțeles, propunerile pot fi îmbunătățite. Da, frage. Domnule De Castro, o întrebare suplimentară? Si. Da. Domnule comisar desemnat, noi nu negăm nevoia unei flexibilități în intervenția publică în agricultură, dar cerem Uniunii Europene să rămână la cârma politicii agricole comune și să îi permite să se îndrepte spre uh, um, obiective mai ambițioase. Controlul uh, cheltuielilor bazat pe performanțe, care a stat la baza noului uh, model propus, a fost dorită de această comisie și de Curtea de Conturi, dar menținerea sistemului actual, bazat pe conformitate, cu aceleași reguli pentru toți agricultorii europeni, poate să apere mai bine această dimensiune comună a pacului, permițând astfel Uniunii Europene să lupte mai bine cu această provocare globală legată de schimbările climatice. Având în vedere ce ați spus în răspunsurile dumneavoastră în scris, vă întreb dacă sunteți gata să propuneți modificări la propunerile legislative actuale, după ce veți fi identificat alături de colegiuitor cel mai bun sistem pentru a evita riscul renaționalizării? Vă rog, domnule Wojciechowski. Sunt deschis unor discuții suplimentare pe acest subiect. În procesul legislativ, domnule De Castro, poate mai târziu, vă voi da observ, um, contribuții suplimentare. Aceasta este misiunea mea, să fiu deschis comunicării cu Parlamentul European. Știu care este poziția dumneavoastră și a altor membri ai Parlamentului. Sunt subiecte care trebuie să fie discutate cu atenție, inclusiv cea pe care ați menționat-o dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Müller, un minut. Domnule Wojciechowski, în propunerile dumneavoastră uh, pentru structura Direcției Generale pentru Agricultură, Comisia a luat uh, ajutoarele pentru agricultură și le-a dus uh, către uh, Direcția Generală pentru Concurență și cu asta a scăzut importanța acestui portofoliu. Ceea ce, în plus, dumneavoastră veți prelua responsabilitatea pentru prevederile de tranziție. Acestea sunt necesare pentru a închide golul până la, până la intrarea în vigoare a noii PAC pentru mine este foarte important să folosim această perioadă de tranziție pentru a pregăti statele pentru noul model uh, de uh, finanțare. Sunteți de acord cu mine și dacă da, cum vreți să vă asigurați că noul model de finanțare uh, va fi introdus, va fi pregătit prin aceste măsuri tranzitorii? Mulțumesc, domnul Voicecovski, două minute. Mulțumesc, domnul Miller. Problema ajutoarelor de stat Bineînțeles, e vorba de decizia președintei Comisiei. Și când vine vorba de ajutoarele de stat, uh, e mai repede o problemă de concurență. Dar știu că sunt probleme legate de ajutoarele de stat în Uniunea Europeană. Știu că și Curtea de Conturi a raportat neregularități legate de acestea 20% dintre cauzurile auditate de Curtea de Conturi au fost parțial sau total ilegale. Voi avea multe de făcut în agricultură pentru aplicarea reformei pacului. și voi coopera cu uh, comisarul competent pentru concurență tocmai pe tema ajutoarelor de stat. În ceea ce privește um, reglementările de tranziție, acestea vor fi uh, adoptate de comisie, sunt în curs de a fi pregătite și vom uh, discuta ulterior în Parlament, în produra legislativă despre aceasta. A fost necesar să pregătim această propunere pentru că trebuie să existe continuitate. Deci se va continua cu măsurile din politica agricolă comună actuală la intrarea în vigoare a noului buget și cred că vom fi gata să aplicăm noua politică agricolă comună de la 1 ianuarie 2022. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Müller. Aveți o întrebare suplimentară? În tratatele europene este prevăzut că mm, agricultorii trebuie să asigure producția alimentară în Uniunea Europeană și avem articolul 42 care tocmai asta prevede ă, sau tocmai asta subliniază rolul important și esențial al agriculturii. Tocmai de aceea avem reglementările speciale. cum vreți să obțineți aceste obiective cu o direcție generală care nu mai are atâtea competențe? Cum vă veți asigura că interesele tinerilor agricultori vor fi uh, apărate și nu vor fi diluate în acest nou cadru? Iar uh, regulile tranzitorii sunt necesare pentru a uh, sprijini administrațiile. Vom schimba sistemul de la conformitate la performanță. Această perioadă de tranziție trebuie folosită pentru a pregăti administrațiile. Mulțumim, domnul Wojciechowski, un minut. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu am mare lucru de adăugat la răspunsul meu precedent. Este nevoie de aceste uh, prevederi legislative pentru perioada de tranziție. Pentru că avem nevoie de continuitate, nu ne putem permite ca politica agricolă comună să se întrerupă. Sunt de acord cu dumneavoastră că principala obligație a fermierilor, conform tratatului, este acela de a asigura siguranța alimentară pentru tuturor cetățenilor europeni. și obligația noastră de politicieni la nivel european este să-i sprijinim pe fermieri pentru a atinge acest obiectiv. În general, avem siguranță alimentară în Uniunea Europeană, dar uh, lucrurile nu sunt întotdeauna foarte clare. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Heusling, un minut. Ja, designierter Kommissar, Sie haben ja Domnule comisar desemnat, ați dat uh, răspunsuri pe care aș fi zis că vi le-a șoptit în ureche domnul uh, Hogan. E ca de obicei, vi se par propunerile domnului Hogan în regulă, însă lipsesc răspunsurile concrete. Ce vreți să faceți concret pentru a opri pierderea de biodiversitate? Pentru că agricultura este una dintre cauzele principale și nu ne-ați răspuns nici cum referitor la cum doriți să reduceți emisiile din agricultură cu 40%. Spuneți că ar trebui să-i lăsăm pe agricultori să facă asta, că știu ei mai bine și statele membre, dar nu poate fi asta, acesta răspunsul din partea unui comisar. Mă aștept de la un comisar să vină cu propuneri noi și întrebarea mea concretă este, veți veni cu propuneri noi? Apoi, dați-ne obiectivele, țintele noastre concrete pentru uh, viitorul agriculturii. N-ați vorbit despre agricultura biologică, n-ați uh, vorbit despre reducerea utilizării pesticidelor. Doamna von, der Leyen a vorbit despre asta. Cum doriți să atingeți aceste obiective? Nu ne-ați spus nimic uh, concret până acum. Spuneți-ne ceva concret. Domnul Wojciechowski, două minute. Mulțumesc. Este foarte greu să spun totul în două minute. Dar, bineînțeles, domnule Hoisling, voi prezenta abordarea și propunerile pentru a sprijini agricultura, o agricultură ecologică care protejează diversitatea, de exemplu, pentru a sprijini pe fermierii mici care folosesc nutrețuri de pe propria, de la, din propria fermă, fără importuri de soia din Brazilia sau din Argentina. Deci să folosească în creșterea animalelor nutrețuri produse de propria fermă. Voi uh, sprijini de asemenea bunăstarea animală, care este foarte importantă pentru mine. Îmbunătățirea standardelor uh, bunăstarea animală cu mai puțină uh, densitate a animalelor sau folosirea unor metode naturale, cum ar fi pășunile, folosirea pășunilor vara și alte tipuri de măsuri pe care le voi propune măsuri mai ecologice. Deci e o agricult- voi propune măsuri care vor permite o agricultură care nu face rău mediului. Domnul Heusling, pentru întrebarea suplimentară. Nici, aber... Bun, foarte concret n-a fost răspunsul. Aștept, sperăm că veniți cu vreo propunere, dar ă, mai spuneți-ne ceva. Ați vorbit despre mici agricultori. Cum vreți să schimbați această distribuție inegală în agricultura europeană, pentru că în principiu nu îi sprijinim pe cei mici, ci mai mult uh, profită cei mari de pe urma ajutoarelor europene. Apoi, convergența. Există această diferență enormă între mm, statele baltice, de exemplu, și ce primesc alte țări. Și o a treia întrebare. Reducerile în al doilea pilon, dezvoltarea, dura, uh, dezvoltarea rurală, uh, ar urma să fie de 30%. Cum facem să investim mai mult în uh, dezvoltarea rurală decât ceea ce este prevăzut în uh, buget acum. Domnule Wojciechowski, vă rog. Să... Mulțumesc foarte mult. Sprijinirea fermierilor mici este posibilă, de exemplu, prin măsuri din al doilea pilon. Există această problemă că multe ferme sunt, uh, fac parte din grupuri mici de beneficiari. Pentru firmele mari, această parte, deci problema este că uh, e un număr mic de ferme mari și sistemul ar trebui să fie mai democratic pentru că mai multe ferme ar trebui să beneficieze și de contribuțiile din al doilea pilon. Așa cum am spus, agricultura ecologică biologică este direcția în care trebuie să ne îndreptăm și voi sprijini reforma care va merge în această direcție. Și în al doilea pilon trebuie să fie o șansă mare și pentru fermierii mici. Da- Mulțumesc, domnul David. Un minut. pane Stimate domnule Wojciechowski, în cadrul reformei PAC-ului vă veți asigura că fermierii din toate statele membre vor beneficia de subvenții comparabile, de sprijin comparabil, ținând cont de condițiile din aceste state membre? Sar vor fi, sau vor fi diferențe în condiții de la un stat membru la altul? Și a doua întrebare este, veți sprijini încheierea de acorduri comerciale care vor permite importuri mari de produse agricole și de alimente în Uniunea Europeană, de exemplu acordul cu Mercosurul, cu Vietnamul sau cu Ucraina? Dank, Wojciechowski, für zwei Minuten. Mulțumesc, domnul Wojciechowski, două minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Problema acordului cu Mercosurul și cel uh, legat de acordurile comerciale. Într-adevăr, uh, multe, mulți fermieri sunt îngrijorați de consecințele acestor acorduri comerciale în uh, sectoare sensibile din agricultură. Pot să spun că voi monitoriza situația și Vom pregăti, Comisia va pregăti o evaluare de impact, o evaluare a tuturor consecințelor potențiale asupra agriculturii în 2020, uh, în urma acestor acorduri comerciale, cum este cel cu Mercosurul, cu Australia, cu Noua Zeelandă și așa mai departe. Fermierii nu trebuie să fie victime ale acordurilor comerciale internaționale. Dacă sunt victime, obligația noastră este să-i ajutăm, să-i sprijinim, să folosim instrumentele de intervenție pe piață ca să-i ajutăm. Avem experiențe, experiență în urma interzicerii uh, importurilor din UE în Rusia. Și promit că în fiecare situație voi interveni pentru a-i sprijini pe fermieri pentru ca ei să nu fie victime ale consecințelor acordurilor comerciale. În ceea ce privește diferențele între statele membre, bineînțeles, acesta este o chestiune politică foarte sensibilă, convergența externă. Cred că suntem pe calea cea bună. Ne, ne îndreptăm într-o direcție bună, dar decizia politică până unde mergem cu convergența externă, Parlamentul și Consiliul vor decide. Lege David, haben Sie eine Nachfrage? Domnule David, aveți o întrebare suplimentară? Chiar Aș dori să întreb dacă aveți idei de alte mecanisme pe care le-am putea pune în aplicare pentru a evita impactul acordurilor comerciale asupra agricultorilor, în afară de ajutarea agricultorilor după ce vor fi suferit pierderi? Ah, Vă rog, domnule Wojciechowski. Ar trebui să existe un principiu general în comerțul internațional că trebuie să, că importatorii să aplice aceleași standarde ca și producătorii europeni. Voi da un exemplu m-am ocupat de auditul pentru siguranța alimentară și o concluzie a acestui raport a fost că am, că am importat produse din America de Sud care au fost uh, produse folosindu-se pesticide interzise pe teritoriul european. Așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Deci controlele trebuie uh, să fie mai bune și, în general, trebuie să aplicăm principiul aplicării acelorași standarde în cazul bunurilor importate, ca și cele aplicate de fermierii și producătorii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kuzmiuc. Un minut, vă rog. Przewodniczący, panie komisarzu, początku chciał... Domnule comisar desemnat, pentru, bun, pentru început aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră care stabilește intențiile dumneavoastră pentru următorii 5 ani, dar și o viziune pe termen lung. Acum întrebarea. Uniunea Europeană este uh, cel mai mare exportator de alimente procesate. În 2016, uh, această piață a fost de 140 de miliarde de euro. Am avut un surplus comercial de, de în jur de 30 de miliarde de euro. Însă pentru mm, alimentele non-procesate este invers. Uh, avem un uh, import de un deficit de 30 de miliarde de euro și acest trend nu este în schimbare. De, deci aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră în legătură cu această uh, uh, poziție. Domnule Vocecovski, două minute. Da, aceste cifre nu mint. Uniunea Europeană este un exportator net de alimente procesate, însă acest succes se bazează pe importuri. Este povestea de succes a industriei alimentare, însă nu a producătorilor agricoli. Acesta această situație în legătură cu comerțul internațional este un argument că uh, agricultura europeană are nevoie de mai multă susținere pentru a asigura securi, siguranța alimentară, securitatea alimentară pentru cetățenii europeni. Domnule Kuzmiuc, uh, întrebare suplimentară? Domnule Wojciechowski, ați făcut trimitere la raportul dumneavoastră de pe vremea când erați la Curtea de Conturi Europeană în legătură cu susținerea tinerilor fermieri din resursele PAC. Acest raport nu a avut un verdict foarte bun în legătură cu PAC. Ați făcut referire la acest raport la începutul prezentării, prezentării dumneavoastră. Ați spus că au dispărut 4 milioane de ferme în ultimii 10 ani. Aș dori să vă întreb în legătură cu următorul cadru financiar, dacă resursele din al doilea pinon vor fi mai ușor de utilizat pentru a opri această hemoragie. Domnule Cehovski, da, vă mulțumesc Este un raport foarte important, cel pe care l-ați menționat, al Curții de Conturi. Am uh, analizat timp, în două perspective financiare am cheltuit în jur de 10 miliarde de euro în susținerea pentru tineri fermieri și în acest răstimp uh, numărul de tineri fermieri a scăzut de la 3,3 milioane la 2,2 milioane de fermieri sub vârsta de 40 de ani. Situația este uh, diferită între statele membre. Sunt uh, unele state membre unde majoritatea fermierilor uh, sunt peste 65 de ani, de exemplu în Portugalia. Sunt unele state membre unde situația este mai bună, Germania, Austria, Polonia. Uh, se bucură de o situație relativ mai bună. Acest lucru ne arată că politicile pentru tineri fermieri trebuie să fie flexibile. Trebuie să instru- folosim instrumentul adecvat uh, pentru situația adecvată în fiecare stat membru. Vă mulțumesc, uh, domnul coleg Flanagan, un minut. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, multe din întrebările pe care urmam să le pun au fost deja puse, așadar trec la problema importurilor de carne de vită și acordurile comerciale cu Mercosur și alte acorduri comerciale, situația în care din, în momentul actual avem în jur de 300 de mii de tone de carne de vită care intră în Europa în fiecare an. În acordul Mercosur există un me- mecanism de garanție care permite porturilor să impună uh, importatorilor să impună măsuri pentru a restricționa anumite produse în anumite sectoare. Dacă au loc uh, creșteri neașteptate de importuri pentru anumite produse, uh, se vor aplica uh, și unor crize așteptate de la sfârșitul acest, acestei luni, când producătorii de Eh, de carne de vită vor pierde accesul la o piață foarte mare care este Regatul Unit. Dacă Regatul Unit iese fără acord, cum vor fi implementate aceste mecanisme de protecție? Pentru că, în mod sigur, ar trebui să ne protejăm eh, piața noastră, în primul rând, și să ne gândim la alții după aceea. Wojciechowski, două minute. Mulțumesc. Răspunsul meu ar fi eh, Poate că nu va fi poate suficient, însă pot, însă pot să vă spun, domnule Flanagan, că am auzit despre problemele fermierilor irlandezi și nu doar irlandezi. Este vorba de probleme universale în Uniunea Europeană. După numirea mea, dacă, bineînțeles, sunteți de acord cu numirea mea ca și candidat, uh, voi merge în Irlanda pentru a examina situația, pentru a discuta cu fermierii irlandezi, eh, să văd care sunt măsurile necesare pentru a-i putea ajuta. Vă garantez acest lucru, însă nu doar pentru fermierii irlandezi. Voi discuta cu fermierii pentru a încerca să găsim soluții împreună. Vă mulțumesc, domnule Flanagan. Aveți întrebări suplimentare? Da, sper că domnul comisar chiar va face acest lucru pentru că este o situație foarte gravă. În ceea ce privește cu rezistența la antimicrobiene, cum veți uh, trata această uh, problemă și uh, veți propune soluții alternativă uh, utilizării intensive Uh, uh, a, a procedeilor de um, producție. Uh, uh, pentru că dacă noi nu facem ceva acum, atunci urmașii noștri nu vor avea un viitor. Care sunt, sunt planurile dumneavoastră în legătură cu rezistența la antimicrobiene? Vă mulțumesc, Domnule Flanagan, întrebarea dumneavoastră a fost cu totul diferită, nu a fost o întrebare suplimentară pentru detalii suplimentare. Dar, bineînțeles, domnule Wojciechowski, puteți răspunde. Eh, ok, I, I, I... Da, aș dori să răspund la această întrebare pentru că ultimul meu audit pentru care am fost responsabil viza rezistența la antimicrobiene, în domeniul medical și în mm, domeniul uh, agricol. Nu pot să vă spun care a fost rezultatul, pentru că raportul va fi prezentat doar luna viitoare de către Curtea de, curtea de Conturi. Pot să uh, vă spun că sunt conștient de această problemă și trebuie să uh, reducem utilizarea antibioticelor în agricultură. Întrebarea dumneavoastră în legătură cu procesele intensive uh, de producție susțin uh, foarte mult procedeile non-intensive procedeile intensive nu sunt uh, bune pentru mediu, în ceea ce privește schimbările climatice și mai, așa mai departe. Deci eu voi promova procedee non-intensive de uh, producție. Mulțumesc! Am ajuns la finalul rundei coordonatorilor. Pot să vă spun că ne respectăm uh, timpul. Eram pre- era prevăzut această rundă să se încheie fix la 15.25. Continuăm cu celelalte 18 întrebări și voi fi în continuare strict cu timpul. Urmează colegul Zoido Alvarez. În 2018, la administrație estadounidense impuso un arancel del 35. Vă mulțumesc. Um, s-au impus uh, tarife din partea Statelor Unite de 35% în legătură cu măslinele importate din Europa. Aceasta, acestea periclitează uh, foarte multe locuri de muncă în Europa, zeci de mii de locuri de muncă. Uh, este, nu este vorba de o mișcare împotriva Spaniei, ci împotriva întregului sector agroalimentar european. Acum, administrația Trump amenință că va impune alte tarife Deja suntem uh, în punctul critic. Ce se va întâmpla cu uleiul de măsline, fruct, fructele și așa mai departe? Dacă se vor impune noi taxe, multe întreprinderi vor abandona piața americană și se, zeci de mii de locuri de muncă europene vor fi uh, periclitate. Ce măsuri concrete ați adoptat dumneavoastră ca și comisar pentru a proteja sectorul agroalimentar european împotriva acestui tip de atacuri protecționiste? Vă mulțumesc. Am auzit despre această problemă a fermierilor și producătorilor spanioli. Ce vă pot răspunde astăzi este că voi acționa împreună cu domnul comisar Hogan, responsabil uh, pentru comerț, uh, și vom încerca să găsim un instrument pentru a-i ajuta pe fermierii spanioli. Este poate vorba de mm, practici neloiale, însă voi discuta cu domnul comisar Hogan și vă mulțumesc pentru acest semnal de avertizare. Vă mulțumesc. Mai aveți o întrebare suplimentară? Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului comisar desemnat uh, pentru uh, angajamentul uh, de a discuta cu domnul Hogan, până acum comisar pentru comerț, uh, în viitor comisar pentru comerț. Ceea ce s-a întâmplat în Andalusia și în Spania uh, Uh, face necesar ca Comisia să reacționeze acum până nu va fi prea târziu. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Wojciechowski, un minut. Din nou vă mulțumesc uh, pentru că ați evidențiat această problemă foarte gravă și la care trebuie să găsim uh, cât mai grabnic o soluție. O colegin Aguilera, pe un minut. Mă mulțumesc, doamna Aguilera, acum un minut, Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, bun venit, uh, domnule candidat. Aș dori să mă refer la noua strategie pe care o susține președinta Comisie de la fermă până în farfurie. Nu sunt foarte multe uh, învățăminte pozitive pe care le-am învățat după criza vacine bune. Această comisie uh, dorește să acționeze mai durabil. Prima întrebare pe care aș dori să vă pun. Înseamnă acest lucru că ne aflăm uh, înaintea uh, demarării unei adevărate politici alimentare al Uniunii Europene? Uh, în care Direcția Generală Agri ar coordona celelalte direcții generale, Sante și Piața Interioară, ar fi o veste foarte mare pentru mine și pentru comisia noastră. Însă, în uh, scrisoarea de misiune, președinta solicită DG, DG Agri doar contribuția la această strategie de la fermă până în farfurie. Cine va stabili această nouă strategie și când se va ajunge la un acord? Domnule Wojciechowski, două minute. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Bineînțeles, este o strategie foarte importantă și interesantă. Agricultura este doar o parte componentă a acestei strategii. Și uh, Comisarul pentru Agricultură și DG Agri va participa la această strategie, însă, după cum ați menționat, este o strategie pentru sănătate publică, și pentru DG Sante, pentru concur- DG Concurență, pentru mediu și așa mai departe. Cel mai important aspect este că este important ce mâncăm, dar și cum producem alimentele noastre. În ce mod? Obligația noastră ca agricultor, obligația mea ca comisar pentru agricultură, dacă mă veți uh, aproba, obligația noastră așadar este să promovăm agricultura durabilă. Uh, producția de alimente mm, care să fie uh, ecologică, să protejeze clima, și bunăstarea animală și așa mai departe, după cum am mai spus-o. Este unul dintre motivele pentru care uh, trebuie să avem o viziune pe termen lung. O strategie de uh, producție durabilă a alimentelor. Din acest motiv am decis să particip la această misiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Aguilera. Aveți o întrebare suplimentară? Da, suntem de acord, dar eu vreau să vă transmit este că ceea ce dorim noi este ca această coordonare și strategie uh, aveți experiență la Direcția Generală Agri, uh, nu trebuie să Uh, fiți doar una dintre cărămizi. Trebuie să uh, aveți un, rol, un rol fundamental, aveți această ambiție de a avea un rol conducător în această politică. De asemenea, în legătură cu uh, uh, uleiul de producătorii de uh, măsli, ulei de măsline din Spania, uh, vă rog să uh, vă angajați să susțineți sectorul uleiului de măsline spaniol. Vă mulțumesc. Domnule Wojciechowski, un minut. După cum am mai declarat, bineînțeles, pot să reiterez că această problemă a producătorilor spanioli de măsline și de ulei de măsline mă interesează și mă voi implica în rezolvarea acestei probleme. La, uh, în legătură cu strategia de la fermă până în farfurie, nu este neapărat o strategie nouă. Uniunea Europeană este, reprezintă structura comună a acestei propuneri. Pentru agricultură înseamnă că trebuie să facem mai mult pentru mediu și pentru climă, pentru biodiversi- protecția biodiversității. O făceam și înainte, însă acum trebuie să acționăm mai eficient colegii. Mulțumim, domnul Cioloș. Un minut, vă rog. Domnule comisar desemnat, adesea sunt întrebat ce proiect concret poate fi propus pentru ca Europa să recâștige încrederea cetățenilor săi și cred că politica agricolă comună poate să joace acest rol federator. Pentru că tot mai mulți europeni înțeleg că alimentația de calitate, diversă, sigură din punct de vedere sanitar, biodiversitatea, conviețuirea cu natura vie pot să fie mai bine asigurate la nivel european. Asta, sigur, dacă ne asigurăm că agricultorii pot trăi decent din munca lor. Cu toate astea există un uh, sentiment de lasitudine, inclusiv aici la Bruxelles, chiar și prin propunerea actuală de reformă a politicii agricole comune, care transferă doar responsabilități spre statele membre. Și aș vrea, în primul rând, să mă asigur că sunteți gata să discutăm despre soluții pentru a evita o renaționalizare a politicii agricole comune dar avem nevoie să dăm politicii agricole uh, comune uh, alimentare și de mediu un sens și o viziune care să fie adaptate la realitățile de astăzi. Și aș vrea să vă întreb dacă în cazul în care veți avea această responsabilitate a politicii agricole comune, vă veți angaja împreună cu noi, cu Parlamentul European, să dăm o viziune nouă acestei politici, punând alimentația, resursele naturale și venituri decente pentru agricultori în centrul acestei politici. Mulțumesc. Herr Kommissar, für zwei Minuten. Thank you very much, Mr. Cholos, Domnule comisar de semnat, două minute. Mulțumesc, domnule Cioloș, pentru această întrebare. Bineînțeles că vom, voi coopera foarte strâns cu Parlamentul European pentru a crea o viziune pe termen lung pentru agricultură. Dumneavoastră veți fi primii mei parteneri în această dezbatere, Parlamentul European. E foarte important să avem sprijinul cetățenilor europeni pentru politica agricolă comună. Există sprijin. Majoritatea cetățenilor europeni înțeleg că trebuie să ne sprijinim uh, agricultorii, că politica agricolă comună este necesară. Însă, așteptările oamenilor sunt ca um, politica, de agricultură, politica agricolă să fie mai prietenoasă cu mediul, uh, să protejeze biodiversitatea și așa mai departe. Uh, agricultura in- intensivă, industrială, oamenii se tem că ea este o amenințare la adresa mediului, la adresa climei. Tocmai de aceea trebuie să transmitem un semnal clar către opinia publică că politica agricolă comună merge într-o direcție uh, care protejează uh, mediul. Și în ceea ce privește renaționalizarea, după cum i-am spus și domnului De Castro, eu sunt deschis pentru uh, a discuta unele elemente. Poate că unele dintre soluții merg prea departe în direcția renaționalizării. Bun, eu nu consider că este o renaționalizare, dar poate că este nevoie de mai mult control la nivel european. Sunt deschis să discut această propunere inițială pentru a o îmbunătăți. Cioloș, am Domnule Cioloș, întrebare suplimentară? S-ar desemnat. O să auziți de multe ori chiar în serviciile comisiei la multe idei și propuneri noi, răspunsul nu se poate sau nu este posibil uh, lucrul acesta. Vreau să văd dacă din partea dumneavoastră există un angajament clar și ferm să dați o direcție politică nouă uh, politici agricole comune și uh, să închidem cât mai repede discuțiile pe acest proiect de reformă pe care îl avem pe masă și să trecem apoi la o discuție de perspectivă, să dăm o perspectivă noi agriculturii politici agricole comune care să însemne mai mult decât o împărțire a banilor pe Uh, fiecare stat membru, să vedem o viziune nouă despre ce înseamnă agricultura. Și vreau să știu dacă există un angajament din partea dumneavoastră că dincolo de toate discuțiile astea uh, în care ne pierdem în detalii, există acest angajament și există viziunea asta a dumneavoastră despre ce ar trebui să însemne o politică care să vizeze alimentația, agricultura și resursele naturale. Wojciechowski für eine Minute. Domnule Voicecovski, un minut, vă rog. Mulțumesc pentru această întrebare. Bineînțeles că sunt motivat să cooperăm pentru a crea o viziune. Discuția noastră privind viitorul agriculturii întotdeauna era ținută, să spunem, pe o perspectivă de 5 ani, pentru că era Parlamentul nou, uh, Comisia nouă și uneori uh, poate se dezbătea pentru 7 ani când se vorbea despre cadrul financiar multianual. Acum suntem într-un moment cheie. Parlament nou, Comisie nouă, cadru financiar multianual nou, nouă politică agricolă comună. Este un moment bun să dezbatem viziunea pe termen lung pentru agricultură, o strategie pe termen lung. Și vă invit uh, pe toți uh, să uh, cooperăm strâns pentru a crea o astfel de viziune. Dacă voi fi confirmat, um, sper ca la finalul mandatului să avem această viziune. Mulțumesc, doamna Sander. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, volatilitatea prețurilor a, pentru materiile prime, a, e, catastrofe climatice, tot, toate acestea sunt elemente care afectează veniturile agricultorilor. Este consecința schimbărilor climatice și alinierii piețelor la prețurile mondiale sectorul agricol nu este uh, scutit de aceste probleme zilnice. În comisia precedent, precedentă de agricultură se vorbea despre aceste probleme, despre veniturile reduse ale agricultorilor, regulamentul omnibus, crearea unui mecanism de alertă timpurie, crearea unei, unui fond de rezervă pentru crizele în, agric, în agricultură. Toate acestea trebuie abordate. Însă în, repons, în răspunsurile dumneavoastră nu găsim un cuvânt despre aceste lucruri. Consiliul este divizat pe aceste puncte și mă întreb dacă veți lua angajamentul de a moderniza aceste instrumente astfel încât să facem față șocurilor de piață și, pentru a, și în așa fel încât să-i putem proteja pe agricultorii noștri. Domnule Wojciechowski, două minute, vă rog. Thank you. Maybe my written... Uh, Mulțumesc. Poate că nu am fost suficient de precis în răspunsurile scrise, dar, bineînțeles, pot să vă spun, doamnă Sander, că trebuie să facem mai mult pentru a-i proteja mai bine pe agricultori pe piață. Sunt multe probleme pe piața comună avem experiență a modului în care putem să îi ajutăm pe uh, agricultori. Uh, embargoul rus, dar și alte crize. După cum spuneam, însă trebuie să facem mai mult pentru că uneori sprijinul pe care îl acordăm este insuficient. Este una dintre cele mai mari uh, provocări pentru Comisia Europeană și pot să vă spun că va fi o parte importantă din misiunea mea în calitate de comisar să consolidez sistemul de intervenții pe piață. Frau Kollegin Sander. Doamna Sander, mai aveți o întrebare suplimentară? Aș dori să insist asupra instrumentelor de gestionare a riscurilor. Acestea sunt esențiale pentru a atenua um, uh, uh, um fluctuațiile prețurilor. De asemenea, um, au fost uh, instrumente care au fost la latitudinea statelor membre și prea puține le-au folosit. De asemenea, pe agricultorii costă foarte mult să folosească aceste instrumente, deci ele nu prea sunt folosite. Deci, domnule comisar desemnat, înțeleg ce am auzit ce ați spus, dar în mod concret, ce angajamente vă luați pentru a permite să se dezvolte aceste instrumente? Domnule Voicecovski, un minut, vă rog. My answer in, this question... La această uh, întrebare, răspunsul meu nu poate fi foarte precis uh, în calitate de candidat. Însă, vă pot spune că în calitate de comisar voi coopera cu fermierii uh, pentru a găsi soluții pentru consolidarea instrumentelor de protecție um, pentru agricultor. Vă spun acest lucru acum în calitate de candidat la acest post. Mulțumim. Doamna Avram, un minut, vă rog. Domnule Wojciechowski, la începutul acestei audieri ne spuneați despre milioanele de ferme care s-au închis, despre o zi în care se închid 4.000 de ferme și că în această zi chiar în care are loc audierea, alți fermieri vor trece prin această uh, tragedie. motivele sunt multiple de la problemele de climă de la turbulențele de pe piață lipsa de convergență externă care aduce discrepanțe semnificative între statele membre și prin urmare competiția este uh, uh, foarte foarte dificilă dar mai există și o altă problemă este Uh, relația pe care fermierul o are deseori cu uh, mari retaileri, despre care dumneavoastră ați făcut referire în răspunsurile scrise, uh, ați numit o poziție slabă a fermierului în lanțul de aprovizionare și v-ați asumat o echilibrare a relației de putere între fermieri și mari retaileri, întrucât, spune dumneavoastră, fermier, fermierii nu merită să sufere un tratament injust în relația cu partenerii comerciali. Și vreau să vă întreb ce pași concreți uh, veți face în această direcție și cum înțelegeți să reparați această slăbiciune a fermierului în lanțul de aprovizionare. Domnule Wojciechowski, două minute. Mulțumesc, doamnă Avram, pentru această întrebare. În urmă cu 10-12 ani, în 2007, ca membru al Parlamentului European, am fost unul dintre autorii uh, unei declarații uh, scrise, adoptată de Parlamentul European, făcând apel la Comisia Europeană pentru a proteja mai bine fermierii în relațiile cu uh, marile lanțuri de, de distribuție și îmi amintesc că a fost, am avut o acțiune de a aduna semnături uh, între uh, deputați și aceasta a fost sprijinită de organizațiile de agricultori din multe state membre din Uniunea Europeană. După această acțiune de succes, i-am întrebat, le-am le, -am, mulțumit, de fapt, în mod oficial pentru sprijin și ei mi-au spus nu, domnule deputat, mai bine nu spuneți că am sprijinit această acțiune pentru că se temeau de uh, consecințele negative uh, din partea uh, marilor uh, companii, marilor supermarketuri, hipermarketuri și așa mai departe. Și poate că o consecință pe termen lung a acestei acțiuni este tocmai asta, că avem Uh, practici comerciale neloiale uh, și respectiv uh, regulamentul referitor la practicile comerciale neloiale. În calitate de comisar, sarcina mea va fi să mă asigur că acest regulament este implementat. Astfel îi putem proteja mai bine pe fermierii noștri în relația lor cu marile lanțuri de distribuție. Mulțumesc! Doamna Avram, aveți sigur o întrebare. Uh, suplimentar pe care mi-l acordați ca să-i dau ocazia uh, domnului comisar semnat să spună totuși ceva concret despre ceea ce urmează să facă în această relație și despre acest plan pe care urmează de analiză în profunzime despre care spune că va avea loc pentru a rezolva, pentru a avea o imagine mai clară asupra relației fermier în acest lanț de aprovizionare. Dank, <clears throat> Herr Wojciechowski, für eine Minute. Mulțumim, domnule Voicecovski, un minut, vă rog. As I said before, to, to ensure... Uh, După cum uh, spuneam uh, mai devreme, asigurarea implementării acestui instrument legislativ este unul dintre moduri. Și apoi o monitorizare permanentă a situației și intervenții în cazurile în care uh, fermierii europeni sunt tratați în mod uh, injust de către aceste mari companii. Să folosim, uh, deci, instrumentele juridice pe care le avem la dispoziție pentru a-i ajuta. Există proceduri juridice care trebuie folosite în aceste situații. Voi coopera cu comisarul responsabil pentru concurență și cu ceilalți um, comisari în acest uh, sens. Asta vă pot spune acum despre acest subiect. Mulțumim. Urmează domnul Guerrero. Domnule Wojciechowski, numai ca să știți, colegul Guerrero stă în spatele dumneavoastră. Dadas as preocupações dos europeus relativamente ao bem-estar animal e a crescente Domnule comisar desemnat, mulți uh, cetățeni se îngrijorează de bunăstarea animalelor, de rezistența la uh, antimicrobiene. Este important ca Comisia să acționeze în ceea ce privește modul în care producem alimente. De asemenea, trebuie să reducem numărul um, sau creșterea animalelor. Mi se pare mai există și alte probleme. Ne concentrăm numai pe cantitate. Uh, trebuie să reducem cantitatea de materii prime folosite, să... Și de asemenea, în ceea ce privește PAC, aș vrea să vă întreb, uh, din planurile noastre face parte și o, și o nouă strategie pentru bunăstarea animalelor, pentru că cea actuală a expirat în 2015. Cum credeți că putem introduce în PAC chestiunea bunăstării animalelor? Mulțumesc, domnule Voicecovski, două minute. As improvement of the animal welfare standards, this will be one. Standardele pentru bunăstarea animalelor vor fi unul din elementele uh, cheie din, pentru funcția mea și pentru rolul meu. Pot să vă spun un lucru. Am, făc, uh, am avut experiență, sau în calitate de auditor m-am ocupat, am fost responsabil de primul audit din istoria Curții de Conturi privind uh, chestiunea drepturilor anim, um, bunăstării animalelor. Și uh, am constatat că sistemul este mai eficient când îi încurajăm pe fermieri să îmbunătățească standardele. Nu reprimarea, uh, ci încurajarea funcționează mai bine. În uh, legislația actuală avem uh, instrumentul uh, cu numărul 14 în programul de dezvoltare rurală actual, însă s-a folosit la scară foarte redusă. 1,5 miliarde de euro de-a lungul întregului exercițiu financiar. Cred că ar trebui să cheltuim mai mult pentru aceste acțiuni și să îi încurajăm pe fermieri să îmbunătățească standardele. De exemplu, o densitate mai scăzută, uh, poate mai mult păscut în timpul verii, o densitate scăzută uh, în um, fermele uh, de creștere a porcilor, folosirea paielor în aceste ferme și așa mai departe. Voi sprijini acest uh, tip de uh, agricultură, de creștere a animalelor. Sunt uh, de acord că mai bine avem o mie de ferme cu 100 de porci decât o fermă cu 100 de mii de porci. Cred că este mai bine pentru mediu, dar nu numai. Domnule Guerrero, dacă aveți o întrebare suplimentară. Comisar indigitado, ainda focat în materie de... Domnule comisar desemnat, tot în ceea ce privește bunăstarea animalelor, în ceea ce privește aplicarea din partea statelor membre, există lacune. În ceea ce privește directiva privind transportul de animale vii, există multe rapoarte care arată că, de exemplu, uh, perioadele lungi de transport încalcă Uh, această directivă. Tocmai de aceea aș vrea să vă întreb în ceea ce privește transporturile lungi uh, de animale vii, le veți interzice? Ar trebui uh, PAC să financeze aceste tipuri de transporturi sau nu? Thank you. This is very, that is... Mulțumesc. Este o întrebare foarte importantă. Ideea mea este să creăm mai degrabă alternative pentru acest model de afaceri. Nu este clar pentru mine de ce este posibil din punct de vedere economic ca uh, vitele din Irlanda să fie transportate la, în, la, uh, către port uh, cu camionul până la port și uh, apoi uh, transportate pe vas până în Orientul uh, Mijlociu. Bun, este export, însă Dacă sprijinim ideea de economie circulară, dacă îi sprijinim pe fermierii care um, produc pentru industria de procesare locală. Atunci animalele nu sunt transportate pe uh, distanță lungă. Acestea ar trebui să fie alterna- alternativele care ar trebui să fie sprijinite prin fondurile europene. Mulțumim, doamna Bizotto. Grazie. Sempre più spesso. Mulțumesc. Deseori, agricultura europeană este folosită ca monedă de schimb în acordurile comerciale ale UE cu țări terțe apărarea insuficientă a multor sectoare importante, cum ar fi cea a orezului, a laptelui, a carnelui, a fructelor și legumelor, facilitează concurența uh, neloială din partea unor uh, țări terțe care invadează piața internă cu uh, produse de proastă calitate și fac să scadă prețurile. Cum veți apăra în următorii 5 ani competitivitatea producătorilor europeni, mai ales a celor mici? și cum veți proteja, valoriza și veți promova pe piețele internaționale și în acordurile comerciale cu țări terțe numeroasele uh, indicații de origine protejate europene. Colegi, Wojciechowski, două minute, bine. Vă rog, domnule Wojciechowski, aveți două minute. Mulțumesc pentru întrebare. Este o chestiune foarte importantă mi-aduc aminte de când eram eu deputat în Parlamentul European. Aceasta a fost întrebarea mea adresată unui comisar. Și anume, de ce în comerțul internațional fermierii nu sunt suficient protejați? Și răspunsul a fost că avem mai mult interes pentru industrie decât pentru agricultură. Dar fermierii nu trebuie să fie victimele comerțului internațional pot să spun că voi coopera strâns mai întâi cu Comisarul pentru Comerț și voi proteja fermierii în relațiile comerciale. Ei nu trebuie să fie victima victimele altor interese de afaceri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bizot. O întrebare suplimentară? Relațiile diplomatice întotdeauna îi afectează pe agricultorii noștri. Um, am văzut ce s-a întâmplat în cazul embargoului Rusiei și acum relațiile cu SUA. Uh, se spune că e vorba de daune în valoare de un miliard de euro suferite doar de agricultorii italieni. Vă întreb, veți avea, să aveți cura, vă cer să aveți curajul să apărați agricultura în Comisia Europeană. Mă întreb și vă întreb, veți avea acest curaj? Wojciechowski, für un minut. Vă rog, domnule Wojciechowski, să răspundeți într-un minut. Răspunsul meu e foarte scurt. Da, voi avea curajul să-i protejeze pe fermieri. Îmi înțeleg rolul de comisar pentru agricultură ca acela de a fi avocatul fermierilor europeni, dacă și atunci când va fi nevoie. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Aguilar. Mulțumim, doamna Aguilar, timp de un uh, minut și doamna Aguilar stă în spatele dumneavoastră, domnule Wojciechowski. Domnule comisar desemnat, am o întrebare, bineînțeles, dar am și trei dorințe cu care aș dori să Uh, încep. Mai întâi să aveți viziune când vine vorba de agricultura europeană. Să nu uitați că există agricultura în zona mediteraneană și creșterea intensivă a animalelor. În al doilea rând, așa cum au spus și alt colegi, să fiți ferm ca să evităm că Uniunea Europeană să-și sacrifice agricultura și creșterea animalelor în acordurile sale comerciale. Și în al treilea rând, să apărați știința și uh, cunoștințele în uh, fața poveștilor ecologiste având în vedere situația actuală agricultură, dacă bugetul scade, sunt din ce în ce mai multe obligații uh, și limite când vine vorba de producție, ce instrumente și noi stimulente veți pune la dispoziția agricultorilor ca să fie competitiv pe o piață din ce în ce mai globalizată? Mulțumesc! Wojciechowski, 2 minute. Mulțumesc! Vă rog să răspundeți, două minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. sunt de acord că trebuie să avem în vedere situația agricultorilor din întreaga Europa. Uneori um, vedem ce se întâmplă în centrul Europei și ne facem o părere, dar există probleme specifice în sudul Europei sau în uh, zonele uh, Um, uh, în regiunile uh, ultraperiferice. Uh, mi-aduc aminte când am fost membru acestei comisii, am fost în misiune la, în Reunion sau în insulele Canare, unde se, um, sunt producători de banane sau de trestie de zahăr care au interese specifice care trebuie protejate. Când vine vorba de ecologie, eu doresc să apăr bunăstarea animalelor, care este o prioritate pentru mine, dar fermierii trebuie să fie încurajați să îmbunătățească bunăstarea animalelor, trebuie să fie sprijiniți ca să facă acest lucru. trebuie să sprijinim pe um, fermieri ca să îmbunătățească voluntar bunăstarea animalelor. Eu nu sunt uh, uh, extremist când vine vorba de ecologie, dar doresc să favorizăm mediul. Um, cineva a spus că agricultorul este primul ecologist. Eu cred că trebuie să-i sprijinim pe fermieri, trebuie să-i ajutăm și nu să intrăm în conflict cu ei. Dank, Frau Kollegin Aguilar, zur Nachfrage. Doamna Aguilar, pentru întrebarea suplimentară. Designado, um... Domnule comisar desemnat, după cum știți, agricultorii noștri au, eh, pot folosi din ce în ce mai puține produse fitosanitare. Uniunea Europeană a blocat și eh, noile tehnici de mulțire animalelor, new breeding techniques. Ehm, și uh, procedeele de bază ies din Uniunea Europeană. Aș dori să vă întreb uh, ce schimbări propuneți pentru a inversa tendința. Mulțumesc. Wojciechowski, pe eine minute. Mhm. Domnul Wojciechowski, un minut, vă rog. I can say now that... Pot spune că sunt deschis discuțiilor în legătură cu acest subiect. Nu sunt gata N-am pregătit un răspuns de calitate la această întrebare, mai rămâne să discutăm problema și să găsim împreună o soluție. Sunt uh, deschis discuțiilor cu doamna Aguilera și cu alți deputați pe acest subiect. Mulțumesc, domnul Iar. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de desemnat. Din răspunsurile noastre înscris am uh, putut citi uh, că doriți să continuați și să duceți la bun sfârșit uh, uh, propunerile domnului Hogan. Plățile directe ar urma să fie redistribuite pentru uh, exploatațiile mai mici. Tocmai despre asta am discutat în Comisia pentru Agricultură și asta am și adoptat. Întrebarea mea este ce părere aveți despre compromisul găsit la Comisia Agri în ceea ce privește plafonarea și plățile pentru micile exploatații. Și de asemenea, eu cred că a venit momentul să se elimine diferențele în interiorul statelor membre uh, între uh, plățile directe. E vorba deci de plățile către agricultori din, aceeași, din același stat membru. Și, bun, ați vorbit despre agricultură intensivă și industrială. Um, pentru mine există însă o diferență între cele două. Domnul Wojciechowski, două minute, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Da, într-adevăr există diferențe. Ehm, producția intensivă și cea industrială nu sunt unul și același lucru. Eu văd probleme și când există prea, mult, prea multă agricultură intensivă și când există prea multă agricultură industrială. În ceea ce privește diferențele dintre agricultori și convergența internă, da, într adevăr subiectul a fost abordat în avizul Curții de Conturi în legătură cu viitorul pacului. Există diferențe uneori de la 1 uh, la 10, un fermier primește 100 de euro pe hectar și vecinul 1000 de euro pe hectar. Nu e ușor să schimbăm radical situația, pentru că uneori se pune problema structurii uh, și uh, a dimensiunilor fermelor. În viziunea pe termen lung în legătură cu agricultura trebuie să găsim o soluție. Sunt deschis discuțiilor. În propunerea actuală a domnului Hogan se fac pași în această direcție, dar nu suficient. Sunt de acord. Trebuie să se mai discute această problemă, domnule Iar. Mulțumesc. Întrebare suplimentară din partea domnului Iar? Cer scuze, poate că am avut eu prea multe întrebări. Deci o mai întreb o dată în ceea ce privește plafonarea și uh, Um, caracterul degresiv al plăților. Am discutat mult despre asta, am găsit un compromis care asigură uh, plăți suplimentare pentru exploatațiile mai mici, uh, însă, pe de altă parte, și statele membre se bucură de oarecare flexibilitate, pentru că mm, condițiile sunt foarte diferite în statele membre. Trebuie să facem mm, ambele lucruri, să sprijinim uh, micile exploatații, dar și să lăsăm flexibilitate statelor membre și mai ales să creăm un sistem uh, care să fie lipsi um, lipsit de birocrație și în același timp să nu permită fraudă. Deci, salutați compromisul um, găsit de Comisia noastră pentru Agricultură în ceea ce privește plafonarea și plățile degresive? Mulțumesc, domnul Wojciechowski, un minut. I can uh, uh, that. Pot să răspund că sunt gata să discutăm în viitor despre acest compromis. Avem propunerea Comisiei. Este un compromis foarte interesant. Eu, în general, sunt pentru abordare flexibilă și uh, pentru a se da statelor membre posibilitatea de a alege, pentru că situațiile sunt diferite. Avem state membre care publică Cehă, în care sunt ferme de peste 130 de hectare și Polonia în care o fermă medie e de 10 hectare sau state membre ca România, unde fermă medie e de mai puțin de 10 hectare. Deci abordarea noastră trebuie să fie flexibilă pentru um, a avea soluții și pentru firmele mici și pentru cele mari. Avem 8.000 de ferme de peste 250 de hectare, 80.000 de ferme din Uniunea Europeană, care primesc 22% din plățile directe. Colegin. Mulțumim, doamna Katainen. Și dumnea ei stă în spatele dumneavoastră, domnule Wojciechowski. Arvoisa comisar ehdokas, mehan tiedämme... Domnule comisar desemnat, știm cu toții că doar o agricultură rentabilă poate să permită să asigure siguranța alimentară? Ce veți face ca să avem pe viitor o agricultură rentabilă, dar care să ne permită și să luptăm împotriva schimbărilor climatice? Cum veți face pentru ca, odată cu reforma PAC-ului, să avem în continuare o agricultură rentabilă în întreaga Europa? cum veți face în așa fel încât finanțările pentru dezvoltarea rurală și compensațiile pentru handicapul natural să aibă un rol de jucat? Există și taxonomia și pachetul de finanțare în legătură directă cu al doilea pilon al pacului. Cum vă veți asigura că sectorul financiar nu va aplica criterii de durabilitate care să se adauge unele altora și care se ducă la o situație neviabilă. Mulțumesc. Vă rog, domnule Wojciechowski. Mulțumesc. După părerea mea, agricultura durabilă bazată pe standarde de mediu mai ridicate poate fi competitivă dacă o sprijinim. Nu spunem că trebuie să sprijinim agricultura intensivă pentru că e mai uh, eficientă din punct de vedere economic. Poate pe termen scurt e mai eficace, dar pe termen lung e mai puțin eficace. Acesta este prețul de plătit pentru a-i sprijini pe fermierii care protejează mediul și biodiversitatea. după mine, nu este o alegere pe care trebuie să facem. Nu avem alternativă. Trebuie să sprijinim această agricultură. Este absolut necesar să o facem și împreună cu fermierii, sprijinindu-i pe fermieri și nu fiind împotriva fermierilor sau forțându-i. Aceasta este logica politicii agricole comune, fie că e vorba de primul pilon, de al doilea, a întregii politici agricole comune. Acesta e răspunsul meu. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebarea suplimentară a doamnei Katainen. taxon... Sper că în viitor vom putea discuta și despre taxonomie și despre criteriile de durabilitate. Întrebarea mea suplimentară se referă la al doilea pilon. În răspunsul dumneavoastră scris, ați spus că zonele rurale trebuie să rămână dinamice și uh, pline de viață. Mă bucur că acesta este părerea dumneavoastră, dar s-au redu- sau, uh, s-a prevăzut o scădere a bugetului pentru al doilea pilon. E regretabil. Toate statele membre nu au posibilitatea să compenseze. De aceea e nevoie de mai multă um, flexibilitate. Sunteți gata să oferiți mai multă flexibilitate statelor membre care doresc să aplice măsuri de mediu prin intermediul celui de-al doilea pilon? Vă rog, domnule Wojciechowski, aveți un minut. Desigur, voi sprijini deciziile statelor membre pentru transferuri între piloni, în ambele sensuri. De la al doilea pilon spre primul pilon și de la primul la al doilea. Pentru că situațiile sunt diferite de la un stat membru la altul. Și oricum, acestea trebuie să fie în uh, beneficiul uh, climei uh, și al mediului. Acesta trebuie să fie consecința transferului între piloni deciziile în legătură cu sumele prevăzute pentru primul și al doilea pilon. Într-adevăr, aveți dreptate în propunerea comisiei, suma era de aproximativ 100 de miliarde și acum avem mai puțin de 80 de miliarde pentru al doilea pilon. Este o decizie politică a Parlamentului, a Consiliului, a statelor membre în legătură cu uh, dimensiunile finale ale bugetului de al doilea pilon. Într-adevăr, dacă avem mai mulți bani, vom putea face mai multe. Ai minute. Mulțumesc, doamna Rondinelli, un minut. Grație. Mulțumesc, stimate domnule comisar desemnat. În ultimii cinci ani am, asistat, am avut un comisar pentru agricultură care s-a distins prin alegerea sa de a nu apăra aspecte cheie din protofoliul său. Astfel au apărut crize transversale care i-a legitimat pe cei care vedeau în laxismul său o modalitate uh, de a ajunge comisar pentru comerț. Acordurile comerciale semnate în ultimii cinci ani au penalizat foarte mult sectorul agricol european și mai ales pe agricultorii care um, au produse de calitate în acordurile comerciale, agricultura a fost monedă de schimb pentru a obține avantaje în alte sectoare, fără protecție sau compensări și astfel s-au creat uh, crize și s-au pierdut locuri de muncă pentru a apăra interesele un lobby-uri, unor lobby-uri internaționale și pentru a îndesni semnarea acordurilor, uh, fosta comisie a permis chiar uh, Um, importurile uh, de grâu cu glifosat în ciuda protestelor cetățenilor, agricultorilor și ai consumatorilor. Este un lucru cunoscut că contrafacerea produselor la nivel uh, mondial a crescut foarte mult în ultimii ani. Președintele o invită pe deputată să încheie. So, Wojciechowski vine. Și dă cuvântul domnului Wojciechowski. Yes, of, yes, of course, but uh, this is not... Dar nu este rolul meu să comentez activitatea Comisarului pentru Agricultură dinaintea mea. Politica comercială apărarea interesele, intereselor fermierilor noștri în uh, comerțul internațional va face obiectul uh, unui audit al Curții de Conturi. Se va evalua situația, dar pot să vă spun că voi fi un comisar activ și pentru a-i proteja pe fermieri, pe agricultori, dacă sunt riscuri să fie victime ale unor acorduri internaționale, comerciale și așa mai departe. Pot să vă garantez acest lucru. Now, I can do, Frau I can say this. Thank you. Kollegin Rondinelli zur Nachfrage. Doamna. Doamna Rondinelli, întrebare suplimentară. Oh. Is it? Now it is, yes. E, eh, voglio chiederle... Aș dori să vă întreb cum veți promova da, da, da, vreau să vă întreb dacă veți fi un protagonism în viitoarele, uh, viitoarele negocieri comerciale pentru a apăra interesele agricultorilor? Vă rog, domnule Wojciechowski, aveți un minut pentru a răspunde. Of course. Desigur, așa cum am mai spus, un document foarte important va fi evaluarea de impact. Trebuie să știm mai întâi care sunt consecințele potențiale ale acordurilor comerciale asupra agriculturii. Trebuie să știm toate aceste lucruri și după aceea să găsim soluții, instrumente pentru a-i proteja pe fermieri. Pentru că, bineînțeles, există motive pentru care avem aceste acorduri comerciale. Acordul cu Mercosurul nu este o idee greșită. Întrebarea este cum să îi protejăm pe agricultori și putem să o facem, dar mai întâi trebuie să știm care vor fi toate consecințele uh, potențiale. Evaluarea de impact va fi un document foarte important și va fi disponibilă anul viitor. Vielen Dank, Frau Kollegin. Mulțumim foarte mult. Urmează doamna Noichel, un minut. Aș avea, am adus cu mine o întrebare. Uniunea Europeană s-a angajat să respecte așa numitele obiective de dezvoltare durabilă. ODD 5 și 15 sunt foarte importante. Cu 5, protecția ecosistemelor agricole um, și rurale, um, gestionarea durabilă a pădurilor, um, oprirea degradării solurilor și pierderii biodiversității. Asta este sarcina noastră la nivel mondial. Care e participarea noastră la asta cu politica noastră agricolă? Vă întreb în mod concret uh, ce po- poziție aveți față de criteriile de durabilitate pentru importuri, pentru soia, de exemplu. Um, aspecte sociale, ecologice, economice intervin aici. Ce, păre- ce poziție aveți în ceea ce privește defrișările? Defrișările care au loc, de exemplu, pentru a face loc unor plantații de soia. Întrebarea mea este cum vreți să vă asigurați că uh, produsele importate în Uniunea Europeană respectă obiectivul de dezvoltare durabilă 15 și nu uh, produc efecte negative și veți uh, fi de acord cu solicitarea Parlamentului de criterii de durabilitate pentru importuri? Veți sprijini această solicitare? Domnule Wojciechowski, două minute. Vă mulțumesc. Foarte multe întrebări. Ați menționat importurile de soia, că acestea sunt acum necesare pentru că este nevoie de aceste furaje pentru animale, pentru hrane animalelor. Însă importăm 4 miliarde, cheltuim 4 miliarde de euro pe soia, Trebuie să-i susținem pe fermierii prin pilonul 2, care nu folosesc uh, asemenea furaje importate. Este, ar fi una dintre acțiunile posibile, va fi una dintre propunerile mele în acest sens. Durabilitatea este foarte importantă pentru agricultură și trebuie să o susținem îmi pare rău, am uitat uh, întrebarea dumneavoastră. Când vine vorba de uh, gestionarea pădurilor. De desertification. certificarea, așadar. Avem un nou raport de audit din partea Curții de Conturi. Este o problemă, de exemplu, cu protecția solului. Nu avem regulamente în legătură cu protecția Uh, solului și uh, avem o problemă cu deșertificarea și schimbarea climatică. Bineînțeles că deșertificarea este o problemă extrem de gravă în uh, Uniunea Europeană și voi coopera cu comisara pentru cu mediu pentru a, uh, rezolva această problemă. Din fericire, în Uniunea Europeană nu avem problema Uh, de, de, for, de certificării, însă despăduririle pe alte continente sunt mult mai grave. Însă, bineînțeles, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim foarte atenți la această problemă. Doamna Neuchel, întrebare suplimentară? V-ați referit la mm, agricultura europeană ca la o victimă, însă argumentul meu a fost diferit. Uh, unde este, de fapt, făptaș agricultura europeană? Um, este oare agricultura europeană și ea vinovată de faptul că sunt despăturite, despădurite zone în afara Uniunii Europene? Mă interesează ce părere aveți sau ce poziție aveți față de responsabilitatea agriculturii europene uh, Uh, și efect, pentru efectele sale la nivel internațional. Mulțumesc, domnul Voicecovski, un minut. Maybe I, I... This... Poate că este, există acest aviz contro, controversat că agricultura ar fi responsabilă, că fermierii sunt obligați acum să folosească aceste furaje importate și că acestea ar fi necesare. Însă, din nou vă răspund, că trebuie să susținem uh, agricultura circulară, agricultura locală, industria locală. Ar fi o metodă de a reduce importurile de pe alte continente. Mulțumim, domnul Kalinowski, un minut. Dziękuję bardzo. Pytania o wyrównanie płatności już były. Vă mulțumesc. Deja ați vorbit despre reducerea diferențelor de plăți. Aș reveni la proiectul de buget pentru următoarea perioadă, care o, are o condiție condițională, uh, um, clauza de acces condiționat. Și această clauză uh, este condiționată de respectarea statului de drept și de uh, regulile financiare. Dacă fiecare stat membre dacă vreun stat membru nu ar respecta această regulă, uh, fermierii vor fi cei care vor uh, suferi, pentru că 57% din venitul fermierilor provine din subvenții. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest instrument, domnule Wojciechowski? Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare în legătură cu planul strategic și sta- obligațiile statelor membre în ceea ce privește definirea termenului de tânăr fermier este important pentru o țară cum ar fi a mea, Polonia. 50% din beneficiarii de plăți PAC sunt uh, uh, fermierii și nu deținătorii de terenuri. Domnule Wojciechowski, două minute. În legătură cu definiția fermierului activ, sunt de acord. Avem nevoie de o asemenea definiție și mă angajez să cooperez Uh, și pentru a discuta în legătură cu această definiție. În legătură cu prima întrebare, uh, condiționalitatea cu statul de drept și consecințele asupra bugetului, pot să vă răspund că avem avizul Curții de Conturi în legătură cu această chestiune, în legătură cu propunerea de regulament. Pot să vă dau citire doar titlurilor capitolelor acestui aviz. Eu nu am fost autorul acestui aviz al Curții de Conturi. Unul dintre colegii mei a fost uh, responsabil. Bineînțeles, întreaga Curte de Conturi este responsabilă, însă acesta este pregătit de unul dintre noi. Uh, se menționează prea multe puteri discreționare pentru comisie, nu există o evaluare de impact, criteriile nu sunt specificate clar, nu există o obligație clară din partea Comisiei de a uh, evalua uh, alte măsuri, nu este nicio cerință ca Comisia să evalueze uh, impactul potențial asupra beneficiarilor, beneficiarilor financiari și asupra bugetelor naționale. Nu este rolul meu de a evalua propunerea comisiei, însă conform curții de, avizului curții de conturi, această pro, propunere nu este bine pregătită. Cred că, cred că pot să spun acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Kalinowski. Întrebare suplimentară? În ceea ce privește fermierii activi, aș dori să revin. Pentru că guvernul pe care l-ați menționat că lucrează pe o soluție, se opunea unei soluții. În ceea ce privește condiționalitatea, am o întrebare pentru dumneavoastră ca viitor comisar. Dacă ești fermier, atunci uh, ai așteptarea de a convinge colegiul comisarilor și pe ceilalți să îi excludă pe fermieri din această clauză, pentru că este o pedeapsă colectivă, nu este corect ca fermierii să, fie, să plătească prețul cel mai mare pentru greșelile guvernului. Peste 50% din venitul fermierilor ar dispărea. Și nu-mi imaginez uh, nicio altă profesie care să accepte așa ceva. Domnule Wojciechowski? Da, Cred că, bineînțeles, aceasta va fi discuția la noua, în cadrul noii comisii și că aceste aspecte trebuie să fie menționate. Avizul Curții de Conturi este critic și trebuie să fie citit cu atenție. Aceasta va fi propunerea mea să uh, luăm în serios obiecțiile Curții de Conturi uh, în legătură cu această propunere. Uh, Colegii McCarthy, pentru o minut. Mulțumesc, domnul Carthy. Un minut. Commissioner, I want to... Domnule comisar, aș dori să mă refer la declarația dumneavoastră introductivă în care spuneați că dispar 4 milioane de ferme pe, pe deceniu. Nu uh, trebuie să faceți un studiu să aflați de ce. Vă explic, pentru că este din cauza că fermele nu sunt viabile, nu sunt profitabile și astfel sunt obligate să uh, se închidă. Sunt două domenii care trebuie să fie uh, rezolvate, două probleme. 25.000 dintre cei mai bogați fermieri primesc 14 miliarde de euro, în jur de peste 35, 35% din bugetul total al Uniunii Europene ajunge la un număr relativ mic de, uh, de, uh, ferme, în timp ce restul fermierilor primesc uh, foarte puțin bani. Trebuie să facem diferența între procesatorii, mari procesatori și uh, cei care vând cu amănuntul pentru a rectifica prețurile pe care le primesc fermierii, care au dus la proteste în uh, țări cum ar fi Irlanda. Deci trebuie să se asigură redistribuirea plăților pentru a evita aceast, acest monopol al câtorva uh, beneficiari cer scuze, în loc de Matt Carthy, am spus McCarthy. Îmi cer scuze pentru această greșeală. Domnule Wojciechowski, aveți, răspunsul pentru, um, aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, domnule Carthy. Bineînțeles că Uniunea Europeană nu poate să stabilească prețurile de pe piață. Uh, piața e liberă, dar în orice caz, voi fi gata ca și comisar să îi ascult pe fermieri, să le înțeleg problemele și să încercăm să găsim soluții. Voi fi un comisar foarte deschis la dialog uh, cu fermierii. Acest lucru vi-l pot promite. Aveți dreptate că diferențele dintre fermele mici și mari sunt uh, problematice. Știm că peste 20% din mari fermieri au primit 80% din bugetul PAC și restul de 80% au primit 20% din buget. Dar cum putem schimba acest, această situație? Într-adevăr, este una dintre problemele pe care trebuie să le abordăm în legătură cu perspectiva pe termen lung. Nu există o soluție în perspectiva actuală, poate plafonarea este o soluție, poate programul fermierea, pentru fermiere active ar putea să fie o soluție pentru a schimba această situație. Însă, în general, este uh, o bază foarte bună pentru începerea discuției în legătură cu felul în care să susținem uh, fermele, care este locul micilor ferme, marilor ferme. Acestea sunt uh, întrebări în legătură cu care trebuie să găsim răspunsuri comune. Vă mulțumesc, uh, domnule Carthy. Întrebare suplimentară? Nu știu ce a fost, ce a spus, însă nu a fost un, un răspuns la întrebarea mea, domnule comisar desemnat. Am impresia că vă, vă veți întoarce în fața noastră destul de curând. Vă voi da uh, două întrebări foarte clare acum, două exemple. Pen, în primul rând, noi în întreaga Europa trebuie să avem o, un, uh, o plafonare clară a marilor plăți pentru ca aceste plăți să fie redistribuite fermierilor de rând. În al doilea rând, eu cred că pentru a uh, elimina dominanța unui număr foarte mic de procesatori și retailer, trebuie să introducem o interdicție la vânzarea sub cost de producție. Ați susține o asemenea măsură? Domnule Wojciechowski, aveți un minut la dispoziție. Bineînțeles că dumpingul ar trebui să fie interzis în Uniunea Europeană și peste tot, însă eu am experiență ca fost eurodeputat, am avut o acțiune de succes împotriva prețurilor de dumping ale căpșunilor importate din China. Însă, în legătură cu plafonarea, este una dintre cele mai importante uh, chestiuni, dar trebuie să, aici este esențial să găsim o soluție politică. Poziția Comisiei este că acum avem o plafonare voluntară. Statele membre trebuie să decidă. Acesta este un argument pentru plafonarea voluntară, nu obligatorie. Uh, argumentul este că situația diferă în statele membre diferențe mari între scara fermelor. Am spus-o înainte, 30 de hectare este uh, media în Republica Cehă, 10 hectare în Polonia. Este dificil să găsim o soluție aplicabilă tuturor statelor membre. De aceea această inițiativă este voluntară. com- propunerea comisiei este obligatorie, însă eu înțeleg poziția că această plafonare poate să fie voluntară. Frau Kollegin Cavaleș, für eine Minute. Mulțumesc, doamna Cavaleș, un minut. Mulțumesc, domnule Wojciechowski. Ați recunoscut că există uh, teritorii rurale care au nevoie de atenție specială știți că printre acestea se numără și regiunile ultraperiferice. Uh, și acestea au constrângeri specifice. Care este viziunea dumneavoastră pe termen lung pentru acestea? Cum doriți să mm, creați o legătură între diferitele obiective existente? Aș vrea să știu între diferitele ambiții ce doriți să faceți concret pentru a uh, reabilita aceste uh, teritorii, zonele montane, de exemplu, um, care sunt depopulate, zonele deșertificate. Nu e nevoie de multe studii pentru asta. Ce măsuri concrete puteți uh, prezenta pentru micii agricultori care sunt coloana vertebrală a acestor spații, acestor zone rurale? Mulțumim, domnul Voicecovski, două minute. Thank you, uh, Madame for, for, for... Mulțumesc, doamnă Carvalhais, pentru această întrebare. După cum uh, spuneam uh, mai uh, devreme, înțeleg în totalitate problemele fermierilor din aceste regiuni. Insulele Azore, Madeira, alte regiuni ultraperiferice din Europa, regiuni spaniole, franceze uh, insulele uh, Reunion, Guadelupa. Însă, propunerea uh, Comisiei este să continuăm cu sistemul actual de sprijin, poate că nu este suficient. Eu sunt uh, deschis la dezbate acest lucru. Bineînțeles că voi ține cont de toți fermierii din Europa, inclusiv de cei din, din zonele ultraperiferice. Uh, eu cunosc uh, unele sau majoritatea dintre aceste regiuni și înțeleg uh, situația specifică a acestor fermieri. Colegin Mulțumim. O întrebare suplimentară din partea doamnei Carvalaiș. Puteți să ne garantați cumva că vă veți că veți urma uh, angajamentele domnului Hogan de a vă asigura că nu vor exista reduceri de buget, că ele vor fi inversate în cazul în care sunt uh, propuse? Putem să ne bazăm pe dumneavoastră, domnul Wojciechowski, pentru răspuns. fondurile pentru aceste regiuni au fost reduse, la fel ca pentru întreaga politică agricolă comună. Eu sunt însă deschis la întreaga dezbatere privind bugetul politicii agricole comune, inclusiv bugetul pentru uh, POSEI. Dacă va exista un acord politic pentru această idee să se mențină nivelul de finanțare, eu n-am nimic împotrivă. Mulțumim, doamna Scott Cato, un minut. Mulțumesc, domnule Wojciechowski. ONU a, a spus clar că trebuie să ne folosim uh, solurile pentru a capta uh, carbon, pentru a respecta limita de 1,5 grade și există mari oportunități aici pentru agricultură. Aș dori să explorăm mai de aproape ce ați, ați vrut să spuneți când ați spus că sprijiniți uh, Uh, agricultura ecologică. Avem nevoie de agricultură fără substanțe chimice toxice și trebuie să refacem pădurile, turbierele. Trebuie să punem capăt importurile de soia care uh, cauzează de, defrișări. Avem nevoie de fermieri care să lucreze împreună cu natura, care să folosească procese naturale și să uh, facă o rotație a culturilor, inclusiv leguminoaselor. Uh, leguminoasele, trebuie să uh, folosim solurile pentru a preveni inundațiile, de exemplu. Așa vedem noi agricultura ecologică. Sunteți dispus să jucați un rol în uh, această tranziție a um, agriculturii noastre? Veți fi lider în Green Deal-ul uh, pentru agricultură? Mulțumesc. Domnul Vecekovski, două minute. Mulțumim. Mulțumesc. Uh, pentru această întrebare? Și răspunsul meu este da, sunt dispus, sunt pregătit. A fost uh, unul dintre motivele pentru care am uh, dat un răspuns pozitiv la propunerea neașteptată de a fi uh, candidat pentru Comisia Europeană. Această posibilitate de a schimba agricultura europeană și de a o face să meargă în această direcție mai ecologică. Un lucru foarte important. Dar împreună cu fermierii, nu împotriva lor. Mi se pare foarte important acest lucru. Aud uneori opinii pentru a în favoarea forțării agricultorilor pentru o agricultură mai ecologică. Nu, eu cred că trebuie încurajați, susținuți uh, și, bineînțeles, uh, trebuie susținută întreaga societate în acest sens. Mulțumesc! Doamnă Scott Kate, o întrebare suplimentară? Cred că știți că vă vom trage, vă vom trage la răspundere referitor la asta. De asta mi-am pus jacheta verde astăzi, uh, pentru că nu putem să continuăm ca până acum trebuie să vă spun că nici noi nu suntem împotriva agricultorilor, suntem împotriva marilor companii agricole care uh, îi fac pe uh, agricultori dependenți de ele, care îi obligă să folosească uh, pesticide și așa mai departe. Noi asta vrem să punem sub semnul întrebării dominanța marilor întreprinderi agricole, astfel încât să avem un viitor pentru agricultori, agricultori ecologici. Domnul Wojciechowski, răspunsul meu va fi mai scurt de un minut. Sunt de acord cu dumneavoastră. Das war kurz. <laughs> Herr Kollege. Da, scurt. Uh, domnul Christensen, un minut. Tak for muligheden for at stille spørgsmål her til kommissæren. Mulțumesc uh, și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a adresa o întrebare. Oare am putea să definim uh, mai deschis ce înseamnă o zonă agricolă, astfel încât uh, fermierii să aibă mai mare flexibilitate în modul în care cultivă terenul, este important să creiem stimulente pentru biodiversitate crescută, fără ca fermierii să-și piardă venitul uh, de bază. Cred că este ceva ce va avea un enorm impact asupra agriculturii, dar și biodiversității. Cum vă veți asigura că fermierii europeni pot um, răspunde la cererea atât de mare de uh, alimente um, ecologice sau durabile și în același timp să atingă obiectivele în ceea ce privește schimbarea uh, climatică. Mulțumesc, domnul Voicecovski, pentru răspuns. Mulțumesc. Este o întrebare dificilă. pot să vă spun care ar trebui să fie uh, aprobarea noastră, uh, uh, abordarea, mă scuzați, noastră pentru agricultură și care este abordarea mea. Mi se pare că um, intervin câteva elemente cheie. În primul rând, fermierii, agricultorii trebuie protejați, sprijiniți. astfel încât ei să aibă venituri suficiente cât să poată trăi în aceste zone rurale. Cât să poată să continue să fie fermieri. Apoi, uh, un aspect care vizează întreaga societate, siguranța și securitatea alimentară. Trebuie să avem uh, garantată aprovizionarea și securitatea alimentară. Și, cum spuneam mai devreme, biodiversitatea, mediul, schimbările climatice. Trebuie să sprijinim prin sprijinul uh, pentru agricultură să garantăm toate aceste valori, să protejăm fermierii și mediul dar pot eu, la nivel personal, să garantez? Pot să vă spun că voi face tot ce voi putea pentru a se merge în această direcție. Dar uh, garanția poate veni uh, din partea agricultorilor, sprijiniți de întreaga societate. Mulțumesc, domnule Christensen, pentru întrebarea suplimentară. Mulțumesc. În calitate de comisar, le veți permite fermierilor să determine cum își vor cultiva terenurile și poate vom reuși să facem în așa fel încât cererile, solicitările uh, impuse agricultorilor uh, să fie mai puține. Ursula von der Leyen a spus, introducem o regulă, eliminăm una. Eu aș spune că ar trebui să eliminăm două pentru fiecare regulă pe care o introducem. De ce să Uh, promovăm, uh, pe de altă parte, uh, exploatații mici, dar poluante, în defavoarea unora mai mari care pot fi mai puțin poluante. Domnul Wojciechowski, mulțumesc. Sunt de acord că nu mai trebuie să avem reguli birocratice în plus Deci nu că creăm una și eliminăm două, ci pur și simplu nu ar trebui să creăm nouă birocratie pentru fermieri. The, the, <laughs> the first part of your question. Am, uh, îmi cer scuze, dar uh, nu mi-amintesc a doua parte din uh, întrebarea dumneavoastră. Da. Hvorfor vil du favorisere de små klimabelastede de ce să promovăm, veți promova uh, agricultură la nivel uh, mic, deci uh, agricultură familială, în detrimentul uh, agriculturii bazate pe uh, un nivel înalt de tehnologizare. No, this is not that uh, maybe it's what, not, not clear position. Poate că nu m-am exprimat uh, clar. Nu am spus uh, niciodată că sprijin numai fermele mici exploatații mici, mijlocii și uh, ecologice. Și cele ecologice nu sunt numai mici. Cele mici, în mod uh, natural, sunt mai bine pregătite pentru această funcție. Însă, problema nu este mărimea, ci uh, tipul de agricultură. Mulțumim! Trecem la Ultima persoană care va adresa întrebări în această după-amiază, domnul Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, împreună va trebui să uh, decidem cu privire la viitorul PAC și uh, la o treime din uh, bugetul european în 2016, în timpul procesului de nominalizare la Curtea de Conturi s-a pus sub semnul întrebării integritatea noastră. Mai mult de 400 de deputați nu v-au votat în momentul respectiv. În Politico, în Spiegel, s-a scris că ați avut unele probleme cu indemnizațiile de transport, uh, pe care le-ați răsplătit uh, din proprie inițiativă, aproximativ 11.000 de euro. Două întrebări. Puteți confirma că ați uh, plătit din proprie inițiativă înapoi acest, acești 11.000 de euro și apoi cum veți Uh, gestiona o treime din bugetul european dacă vă încurcați în propriile declarații de transport. Mulțumesc, domnul Wojciechowski, două minute. Mulțumesc pentru această întrebare. Olaf și-a încheiat ancheta lansată în iulie 2016. Toate, verific- toate uh, Um, documentele mele de călătorie au fost verificate, cred că au fost aproximativ 1000. Am plătit înapoi uh, cheltuierile de călătorie cu 5 luni înainte de anchetă. Și cred că uh, faptul că am făcut asta la proprie inițiativă, fără niciun fel de solicitare din partea Parlamentului, din partea serviciilor financiare, uh, arată integritatea mea. Poate că plata nu a fost rezultatul, ci mai degrabă motivul pentru anchetă. Am plătit această sumă din proprie inițiativă, fără solicitare din partea cuiva, pentru că exista riscul să nu fi fost uh, corecte aceste plăți. Nu am folosit în mod eronat nici măcar un euro. Am uh, undeva aici documentul de la OLAF care descrie acest uh, caz. Numai erori uh, fără intenție, fără influență asupra bugetului. Nici un euro folosit în mod abuziv. Concluziile OLAF au confirmat declarațiile mele publice în acest caz. Mulțumesc! Hansen. Mulțumim, domnul Hansen, pentru o întrebare suplimentară. Yes, please. Uh, so you repeat... Da, deci ați uh, repetat de trei ori din proprie inițiativă. Deci negați faptul că secretarul general al Parlamentului European a confirmat recuperarea uh, unor sume uh, preluate în mod uh, nejustificat în iulie 2018 și scrisoarea din 14 iulie 2014 și faptul că chestorii au confirmat decizia secretarului uh, general în decembrie 2014. Toate acestea au fost înainte, deci nu prea mi se pare că e din proprie inițiativă. Domnul Wojciechowski, un minut. You say about the another question. It was the question of the margin which was Este o altă chestiune am fost o victimă în această situație, nu făptaș. Era vorba despre plăți pentru agenția de uh, voiaj, serviciile financiare au plătit uh, prea mult din punctul lor de vedere pentru uh, către agenție. Dar aici uh, nu a fost uh, o greșeală din partea mea. Vielen Dank. Ähm. Mulțumim, domnule Wojciechowski, și le mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor, uh, participanților la această audiere. Cred că răspunsurile dumneavoastră au fost foarte utile. Domnule Wojciechowski, aș vrea să vă dau cuvântul pentru uh, intervenția dumneavoastră de final. Însă, înainte, aș dori să anunț că imediat după această reuniune, de la 17.45 la 18.45, cu ușile închise, va avea loc o reuniune a coordonatorilor pentru a evalua această audiere. Coordonatorii, coordonatorilor li se va solicita să se exprime uh, referitor la capacitatea domnului Wojciechowski de a face parte din Colegiul Comisarilor uh, și cu privire la modul sau la capacitatea dumnealui de a-și um, exercita portofoliul. Domnule Wojciechowski, la final aveți cuvântul. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru numeroasele întrebări pertinente pe care mi le-ați pus uh, în această dupămasă. În încheiere, permiteți-mi să subliniez ce este important pentru mine. Mi-aduc aminte de un cuvânt pe care l-am spus des în această dupămasă, și anume cuvântul dialog. Întotdeauna am fost deschis dialogului și voi continua să fiu deschis. Voi avea un dialog cu dumneavoastră, membrii Parlamentului European, personal și în cadrul acestei comisii. Și voi purta dialogul cu toți actorii interesați, cu agricultorii, cu organizațiile, uh, agricultorilor, cu ONG-uri și cu uh, toți ce, cei care au un interes în sectorul agricol. Trebuie să colaborăm în interesul agriculturii și al lumii de la țară. Voi fi alături de dumneavoastră la dezbateri la care veți considera că va fi util să comunicăm și voi asculta întotdeauna. Ca parte a acestui dialog, aș dori să cooperăm la crearea unei viziuni pe termen lung pentru agricultură. Trebuie să avem o dezbatere informată în legătură cu ce dorim pentru fermierii noștri în următorii 10 ani. Această dezbatere poate avea loc doar pe baza unei analize robuste a tendințelor și uh, a elementelor determinante. Haideți să creăm o viziune comună pentru zonele rurale și pentru agricultura noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, das war äh, sehr kurz, mehr als Mulțumesc. Timpul a fost respectat. Suntem la finalul acestei audieri în momentul de față, mai ales uh, a părții publice. Dacă grupurile politice doresc acest lucru, pot rămâne în uh, sală uh, sau se pot reuni într-o parte a sălii pentru a se consulta, dar apoi la 17.45 urmează reuniunea coordonatorilor. Încă o dată, mulțumesc tuturor participanților, mulțumesc domnului Wojciechowski, o seară